Good morning. Good Bună dimineața, dragi colegi. Vă rog frumos să luați loc. Aș dori să vă urez bun venit tuturor. Bun venit Comisie pentru Bugete. Thank you very much. Take your seats. We'll have a long... Vă mulțumesc. Luați loc. Avem un vot lung și cu cât începem mai repede, cu atât vom termina mai repede. Vă mulțumesc foarte mult. Bun venit membrilor uh, de la bugete și președintelui, domnul Artui. Salutări coraportorului Ashworth. Permiteți-mi să fac doar o comunicare. E o săgeată în lista de vot la articolul 183 cu 2. Deci încă o dată, 183 cu 2. Libe 17, pe, la pagina 20. E un minus, dar raportorii vor să sugereze un plus acolo. Vă rog frumos, articolul 1.8.3.2 libe 17, e un minus, dar raportorul sugerează un plus. Pagina 19 sau 20, spune președinta. Libe 17, articolul 183 cu 2. Un plus acolo. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, a fost o muncă asiduă. După vot, de fapt, începe adevărata muncă. Am încercat să acceptăm tot ce a fost acceptabil pentru a avea o poziție de negociere frumoasă cu Consiliul și cu Comisia mai apoi. Vă mulțumesc pentru disponibilitate și îl invit pe domnul Artui să prezideze votul. Merci, madame la présidente euh, rapporteur. Mulțumesc, uh, doamnă președinte doamnă raportor. Vreau să le mulțumesc celor doi uh, raportori domnul Ashworth și doamna Gresle. Le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru uh, o muncă enormă pe care au realizat-o și pentru că au pregătit uh, listele de vot. Vreau să le mulțumesc uh, în acest sens și colaboratorilor de la secretariat care um, au făcut lucrurile extrem de bine. Textul este complicat. Noi uh, avem obiectivul de a încerca să simplificăm. Sperăm că vom reuși să simplificăm lucrurile nu doar pentru serviciile comisiei, dar și uh, pentru beneficiarii fondurilor europene. Avem 756 de amendamente în total. Va trebui să renunțăm la mai multe, fie pentru că nu sunt de uh, competența uh, comisiilor noastre reunite astăzi, fie că e vorba de competențele exclusive ale altor comisii asociate în baza articolului 54. Dacă raportorii nu doresc să intervină înainte de votare, vom trece la vot. Vă invit uh, să introduceți în uh, aparatul de vot cartelele electronice pentru a putea face un test. Votul este deschis. Avem 38 de persoane care au votat, 4 nu au votat încă. Domnul Tomani s-a alăturat și dumnea ei. 39. Avem o oarecare instabilitate aici. Sunt ba 38, ba 39. Ah, on est passé à 40. 40. 21. Ça marche pas Madame Soulin. Ah, c'est bon C'est bon. Bon, je crois que c'est bon. Cred că e în regulă acum. Aveți uh, lista de vot. Domnul Sulin, văd că se mută. Nu-i funcționa aparatul mai devreme. Nous y sommes. Amendement 200. Amendamentul 211 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 363. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 364 este retras. 365. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 devine caduc. 366. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 367 pentru. Împotrivă. Abțineri. Va trebui să verificăm electronic 367. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 26 de voturi, 4, 14 împotrivă. Vă rog să ridicați mâinile bine. Tran 13 devine caduc. Amendamentul 5 devine și el caduc. 368 retras. 369 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 și 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptate. Ample 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 370. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Va trebui să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 24 de voturi împotrivă, 18 pentru. 371, 372 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 374 și 567. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 375. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 376 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. 376. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 28 de voturi pentru, 15 împotrivă. 377. Cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 378, 373. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 379 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 380 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 381 382, 549, 550. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins 23 de voturi împotrivă, 20 pentru. Amendamentul 383. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 384. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 385. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 581 și Ample 8 devin caduce. 582 la fel. Libe 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 386. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 387. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 389. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6 și 3 identice. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă rog să ridicați mâna sus. Cine stă pentru? Împotrivă. Vom verifica. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 27 de voturi împotrivă, 15 pentru. 388 pentru. Împotrivă. Cine se abține? Nu ați ridicat toți mâna, vom verifica electronic prin urmare. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Respins. 27 de voturi împotrivă, 15 pentru. 391. Cine este pentru? 390. Se corectează vorbitorul. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 390. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Respins. 24 de voturi împotrivă, 18 pentru. 391. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. DV4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 392 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 395 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 394 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 393 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 396 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 397 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 398 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2, cine este pentru? Împotrivă, Vom verifica. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă 27 de voturi pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 402 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Avem o serie de amendamente. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20 și 21 se corectează vorbitorul, care pot fi votat prin vot unic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 403. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 404 devine caduc, 405 la fel, 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, 22, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 25 de voturi pentru, 17 împotrivă. cinci de fapt nu era caduc, trebuie să-l votăm. 405. Iertați-mă că trebuie să facem un pas înapoi. Cine este pentru 405? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 406, 407, 408, 409. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că sunt respinse, dar vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 21 de voturi pentru, 21 împotrivă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 410 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 411 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 412 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 413 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 414 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 415 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 416 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 417 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 418 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, vom verifica, votul este deschis. Deci, votul este închis. Adoptat 26 de voturi pentru, 16 împotrivă. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat. 419 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Dar vă rog să ridicați mâinile, nu este clar. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 25 de voturi pentru, 80 împotrivă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 420 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 și 421 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 422. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 423, 24, 425, 426 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 427, 428. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 429. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 430 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 431 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 432 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 31, 433. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Sunt adoptate 24 de voturi pentru, 80 împotrivă. 434. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Regii 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. Dar verificăm. 32. Votul este închis se adoptă. 27 de voturi pentru, 33 cinste pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 435 cine este pentru, împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat. Libe 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 436 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 437 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34. Este acoperit de 437. Liber 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 438 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 440 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 439 devine caduc. 441 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 442, cine este pentru? Dar devine caduc de fapt. 443, la fel. 444, 445, identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, sunt respinse. 446 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 447 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 448 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 449 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 450, 452. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 451 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 453 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 454 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 455 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 39. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 456. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 40. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 457 devine caduc. 458. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Mi numero... Compromisul numărul 3A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 43, cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. 461, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 44, pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 462, pentru, împotriva, abțineri, respins. Libe 10, pentru, contra, abțineri, respins. 45 și 463, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 465 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 464, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 466 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 467 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 468 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 469. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 46 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 471 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 472 retras, 473 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 473. Respins cu 23 la 20. 470 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amploa 5 pentru, împotrivă, abține, respins. Libe 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 474 cu amendă oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 475. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 476 cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 477. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 și 478 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Vă rog să ridicați mâinile. Uh, verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat cu 27 la 15. Vă rog să ridicați mâinile clar. 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Afet 8. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Deschid votul. Votul este închis. Respins cu 28 de voturi la 14. Mulțumesc că ați ridicat mâinile. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Afet 9. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține este respins. 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 479 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 480 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 481 cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru împotrivă abțineri respins. Agri 3 pentru împotrivă abțineri respins. 482 cu amendament oral cine este pentru împotrivă abțineri adoptat. Agri 4 cine este pentru împotrivă abțineri respins. 483. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 484. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Peș 4. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 54. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Peș 5. Cine este pentru? Împotrivă? adoptat. 485 și amploa 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 487. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 486. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e respins, dar verificăm. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Este respins cu 21 la 17. Regii 27 pentru, împotrivă, abține, adoptat. 488 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 56 și 489 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Adoptat. 490 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Liber 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 496 cade. 62. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 63 pentru. Împotrivă? Abținere adoptat. 64. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 65 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 498 și 99, identice, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 500 e caduc, 50, 501, 502 și 503 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 67 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 68 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 504 e caduc, 70 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 71 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 pentru, împotrivă, abținere adoptat. ...73 pentru, împotrivă, nu se ridică destule mâini. Deci cine este pentru 73? Împotrivă, abținere, adoptat. 74. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 75 și 77. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 76. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 78. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 505. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Începând cu 79 și până la 89 avem propuneri de amendamente de suprimare care ar putea fi votate în pachet, dacă doriți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptate. Așadar, trecem direct la amendamentul 90. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Adoptat. 508. Cine este pentru? Împotrivă abținere adoptat, 509 cine pentru, împotrivă, abținere adoptat, 510 cine este pentru, împotrivă, adoptat, 91 este acoperit deja de 510, 92, 511 sunt identice, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat, 93, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat, 94 pentru, împotriva, abținere adoptat. 512 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 96 cine este pentru, împotriva, abțineri adoptat. 97 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 98 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 99 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 513 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 514 e caduc, 515 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 515 votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis adoptat cu 23 de voturi la 13. Vă rog să ridicați mâna cum trebuie. 516 este caduc, 517 cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 518 cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 100 cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 101 cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 102 pentru, împotriva, abținere adoptat, 103 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 519, 520 sunt retrase, 104 și 105, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 521 pentru, împotrivă, abținere respins. 522-23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 524 e retras, 106 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 525 retras, DV6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 și 526, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este adoptat. 528 este caduc, pentru că 526 a fost adoptat. DV7 și 527. Cine este pentru? A, nu, e caduc. 108 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 529. Vot în două părți. Prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri. Prima parte respinsă. A doua parte cine este pentru, împotrivă, adoptat. 530. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 531. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 532 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 533 cine este pentru, împotrivă, adoptat. 534, 35, 36, 37, 38, amploa 7 și regii 28. Se votează în bloc cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 109. Cine este pentru? Nu, e caduc, mă scuzați. Spune președintele 539 este și îl caduc. 110 cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 111 cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 112 cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 540 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 541 este caduc, 114 și 542 vot unic, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat, 543, 544, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 546. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Cinste 47. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 548 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 116 cine este pentru împotriva abținere adoptat, 117 pentru împotriva abținere adoptat, 118 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 119 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 551 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 552 retras, 553 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 120 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 500 54 e caduc, 121 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 122 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 123 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 124 pentru, împotrivă, abținere aprobat. DV8 cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. 556 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 557, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV9. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 558. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. 558. Votul este deschis. Votul este închis respins cu 19 la 17. 560, 559. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. DV10. Cine este pentru? E acoperit. 125. Pentru împotrivă abțineri, aprobat. 561 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 562, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 127 cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 163 563 cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 564 cine este pentru, împotriva, abținere respins. Liber 15 cine este pentru, împotriva, abțineri respins. 565 cine este pentru, împotriva abțineri, respins. 566 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 568 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 569, 570 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 16 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 571 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 572. Compatibil cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. DV11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 573. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 129. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 575. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 574 cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu, au, nu s-au ridicat mâinile, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat cu 23 la 13. DV12, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. 130 și 576, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 131, cine este pentru, împotrivă, abțineri, este adoptat. 577. Cine este pentru, împotriva, abține, respins. 578, 579, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 580, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm. este închis. Respins 21 la 15. 132. Cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 133. Cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 583. Cine este pentru, abțineri, respins. 134. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 584 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 135, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 585, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 586 a fost retras, 136, cine este pentru, împotrivă, abțineri, a adoptat. 587 devine caduc, 588 retras, 137, 589. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. Libe 17, aviz favorabil raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Vom verifica totuși. Votul este deschis. Votul este închis adoptat. Compromisul nu. 590 și 591. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptate. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 139. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 140. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 141. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 595. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 598 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Adoptat. DV13. Pentru. Iertați-mă, spune președintele, același lucru. 599. Dar am votat asta. Vă cer scuze, DV13 votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 142, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins adoptat. 143 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 144, 600. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 146 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Ample 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 601, 602, 603 sunt acoperite. 147, 605, 646, 645. Putem să le votăm o dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. 148. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 606. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 607 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 150 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 151 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 608 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 610, 609, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. 152, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 611. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. DV15 pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. 612 și 613 și DV16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 614, 15, DV17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 154 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 616 pentru, împotriva, abțineri, respins. 617 pentru, împotriva, abțineri, respins. 618 pentru, împotriva, abțineri, respins. 155 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 156 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 619 este acoperit, 620 și 621. Iertați-mă. 619. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 620 și 621 identice. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. A cerut cineva să ia cuvântul? Dorim verificarea 620-621. Votul este deschis. Votul este închis. Respinse 21 la 16. Regii 19. 29, mărtați. Dar acesta este acoperit. 622. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 157 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 626. Cine este pentru? Împotrivă, este caduc, de fapt. 623. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 624 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 158 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 625 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 627 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 627, 628, 500 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 629 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 159 caduc, 630 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 160 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 600, 161, 500 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 631. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 162. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 163. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 164. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6... 165 și 633 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 635 și regii 31 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Regii 32. Nu. 636 și empul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Regii 32. Pentru. Împotrivă. Vom verifica electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Aș... Este adoptat și adăugăm un vot la regii 32. 166. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 637. Cine este... Este caduc, de fapt. 638. Cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri probat. 639 și Ample 12 pentru împotrivă abțineri respinse. 640 pentru împotrivă abțineri adoptat. 641 pentru împotrivă abțineri respins. 167 pentru împotrivă abțineri adoptat. 168 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 169 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 642 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4, 643 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 644 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 648 pentru, împotrivă, de fapt a fost nu, nu a fost retras. 648. Iertați-mă, 648 pentru, împotrivă. Este retras? Mă iertați atunci, spune președintele. 171, 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 649 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 173 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 650 caduc. Compromisul 6, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 656. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 660. 50, pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 660. Aveți 16. Nu, iertați-mă, compromisul 7, spune președintele. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Afet 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Afet 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 177 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 178 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 179 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 180 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 181, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 675 caduc. 182. Cine este pentru? no, no, we won't. No, no. no, Soon finished. No, no, believe me. Non, nous, allez, nous allons les voter séparément. O să votăm separat. 182 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 183 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 184 pentru, împotrivă, abțineri, putem vota și 185 și 186 identic, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199. Toate acestea sunt identice, sunt adoptate. 676 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 200 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 201. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 202 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 203. 677. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptate. 204. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 678. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 205 vine caduc, 22 de la Libe la fel, 679 devine caduc, 206 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 207 pentru, împotrivă, abțineri, dacă doriți să ridicați mâna, v-aș fi recunoscător. 207, cine este pentru? Nu ridicați mâna. Sunt oameni care nu ridică mâna deloc. Vă rog să o faceți. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Libe 23 devine caduc. 681 la fel. 208. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 209 și libe 24 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 682 tombe. 683 qui est pour. 683. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 684. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 685. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 686. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 687. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă, 688 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 689 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 690 avem un amendament oral de-al, de-al Holmeier și un uh, amendament de-al domnului Manca aprobat de doamna Holmeier. E corect? Domnule Manca. Mulțumesc, domnule președinte se înlocuiește un cuvânt și după ce am discutat cu doamna Holmeier, am să vă spun exact despre ce este vorba. Approval procedure din aliniatul 1, 5, din 258, uh, shell. Else. Adică, spune domnul Manca, trebuie să ne referim doar la clădirile înalte. Despre asta era vorba. Cine este împotrivă? Se adoptă. Ă, uh, 694. Pentru, împotrivă, abține, se, abține, se, se adoptă. Nombre d'amendements qui viennent euh, offenser notre compétence exclusive ou bien euh, qui peuvent se prévaloir d'une compétence exclusive. Par contre, consecință vă invit să vă uh, uitați la pagina 75. Sunt amendamente de competență exclusivă. ...74 se corectează președintele. Josul la paginii, amendamentul 754. Amendamentul 754. Amendamentul 754. Cine este pentru? Îl supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Este aprobat. Amendamentul 210. Cine este pentru? Împotrivă? Abținerea aprobat. 755. Cine este pentru? împotriva, abținere, aprobat. 756, cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. Afet 19, cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. doisprezece cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Trecem la considerente. 213. Cine este pentru? Împotriva abțineri aprobat. Peș 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri aprobat. 215. Cine este pentru? Împotriva abțineri aprobat. 216. Cine este pentru? împotriva abțineri respins. Tran 1, cine este pentru, împotriva, ține respins. 217 și Afet 1 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Prima parte respinsă, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. A doua parte aprobată. 218, cine este pentru, împotrivă, abțineri, răspuns. DV1 pentru împotrivă abțineri respins. 219 cine este pentru împotrivă abțineri respins. 220 cine este pentru împotrivă abțineri respins. 221 cine este pentru împotrivă abțineri verificăm. 221 Vot electronic, votul este deschis. 221 Votul este închis. Respins. Dacă ridicați corect mâna, nu va trebui să mai verificăm. 222. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 223 224 Cine este pentru, împotrivă, abține, respinse. 225 pentru, împotrivă, abține, adoptat. 226 pentru, împotrivă, abține, adoptat. AFET 2 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 228 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 227 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Regi 1 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 229 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 235 cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 231 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 232 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 234 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. AF3 cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Tran 2, amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 235, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 236, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Regii 2, cine este pentru? împotrivă. Vom verifica regii 2. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 21 la 16. 239. Cine este pentru împotrivă? E respins. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Afet 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 243. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 244. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 247. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 251 pentru împotriva abține respins. Regii 3, cine este pentru împotriva abțineri respins. 252, cine este pentru împotriva abțineri respins. Nu? Nu aveți dreptate, este adoptat. 253, 254, 255 și amendamentul 4 de asemenea, regii 4. Sunt adoptate. 256 cu indicația raportul, raportului privind un vot negativ. 256. Cine este pentru, împotrivă? Verificăm. Verificăm 256. Toată lumea a votat. Votul este închis. Respins 23 la 15. 259 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 260 pentru, împotrivă, abține, respins. 262, cine este pentru, împotriva, abține, adoptat. 264, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 263 pentru, împotrivă, abține, respins, 265 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 266 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 267 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 268 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 200 Libe 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 271. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Regii 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 278, cine este pentru? Împotrivă, Abțineri adoptat. 279, pentru, împotriva, abținere adoptat. Liber 2, cine este pentru, împotriva, abținere respins. Afet 5, pentru, împotriva, abținere adoptat. 282, cine este pentru, împotriva, abținere respins. Liber 3, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Regii 6, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Libe 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 283, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 283, votul este deschis. Votul este închis. Adopta 24 la 15. Regii 7, cine este pentru, împotriva, abține, respins. 286 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Libe 5. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 289. Cine este pentru, împotriva abțineri, adoptat. 290. Cine este pentru, împotriva abțineri, respins. Regi 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Regi 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 291, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regi 10, cine este pentru, împotrivă, verificăm. Vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Respins cu 22 la 15. 292. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 294 cu amendamentul al cine este pentru, împotriva, abțineri, este adoptat. 296 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 295 retras, 297 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Regii 11 și amploa 1, cine este pentru, împotrivă, abține respins. 298 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Regii 12 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 300 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 301 și 302 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 303 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 304, 305 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 306, cine este pentru, împotriva, abține, respins. 307, 308, cine este pentru, împotriva, respins. 310, 311, cine este pentru, împotriva, abține, respins. 312, 313, pentru, împotriva, abține, respins. 314, 315 pentru împotriva abțineri respins, 316 pentru împotriva abțineri respins, compromisul 8 cine este pentru împotriva abțineri adoptat. 320, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 322, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 323, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Adoptat, mă scuzați, se corectează președintele. 327, 328, 329, 330 și 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Peș 2, pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 330, cine este pentru? 333, mă scuzați, respins. 334, 335, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Regii 18, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Regii 19, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 336 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 22, votăm regii 22 legii 22. Cine este pentru, împotrivă? Mi s-a spus că este o greșeală și că nu este o competență exclusivă, deci trebuie să votăm Regii 22. Regii 22. Cine este pentru, împotrivă? Aprobat. Am 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Regii 23, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 339, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 24, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 345, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 346, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 347, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 349, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 360, 56, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 357, pentru, împotrivă, abține, respins. 358, pentru, împotrivă, abține, respins. 359, pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și atunci am ajuns la votul privind proiectul de raport astfel amendat. Vot electronic. Votul este deschis. este închis. Aprobat cu 29 de voturi pentru și o, un vot împotrivă și 13 abțineri. Felicitări călduroase uh, raportorilor. Acum va trebui să ne pronunțăm asupra deschiderii votului privind propunerea comisiei astfel amendată. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Avem nevoie de o majoritate de 36, spune doamna Gresle. Pentru un mandat avem o major... nevoie de o, man... o majoritate de 36. Intervenție fără microfon din sală. Președintele, votăm propunerea comisiei astfel amendată. Le scrutin est ouvert. Votul este deschis. Nu ați votat toți. Votul este închis. Votat 30 pentru, 1 împotrivă și 13 abțineri. Et maintenant, nous devons... Și acum trebuie să ne pronunțăm privind mandatul de intrare în negocieri cu Consiliul. E vorba de aplicarea regulii 69C, care cere să existe o majoritate a membrilor uh, Comisiei noastre comune. Trebuie așadar să obținem 36 de voturi pentru a putea să intrăm în negocieri. 40 de membri buget uh, și 36 la amploa, deci majoritatea e 36 din 75 uh, jumătate. Asta e de, pentru intrarea în negocieri, pentru începerea negocierilor. Deci nu este o expresie a uh, adoptării sau respingerii propunerii comisiei pe care tocmai am amendat-o. Așadar, votul este deschis, vot electronic. Votul este închis. 43 de voturi pentru, deci mandatul este dat pentru negociere. Era prevăzut să dureze acest vot în, uh, să, se închidă, să se încheie acest vot înaintea orei 11, ceea ce am reușit să facem. Vă mulțumesc pentru participare. Comisia pentru control bugetar. Comisia pentru control bugetar. Liniște, vă rog frumos, spun președinții. Chers collègues, la séance n'est pas levée. La parole est... Dragi colegi, doamna Grisla, recontul ședința nu s-a terminat. Da, Comisia Cont merge la 5G3 și ne continuăm acolo reuniunea. Vă mulțumesc! la se Și Comisia Buget reia discuțiile în această sală la ora 11. La séance est levée. Ședința este suspendată până la ora 11.